Dear colleagues, may I ask you to take... Stimați colegi, vă rog să vă așezați. Aș dori să urez un bun venit tuturor reprezentanților parlamentelor naționale. Vă mulțumim că ați venit la acest schimb de opinii cu privire la ciclul pe 2016 al semestrului european. Este un moment potrivit să purtăm uh, o dezbatere care, strict vorbind, se, vorbește, se referă la ciclul pe 2016 al semestrului european, dar care, uh, până la urmă, este o discuție esențială și pentru pregătirea exercițiului pentru 2017. de la decizie luată de fiecare dintre parlamentele naționale în uh, legătură cu modul în care bugetul european ar avea un impact asupra statelor membre, uh, e important să purtăm această discuție care să reia uh, rezultatele exercițiului pentru 2016 și, de asemenea, să discutăm ce s-ar putea întâmpla în următorul exercițiu. Avem un raport care va fi finalizat în legătură cu uh, exercițiul pe 2016. Raportul este domnul San. Și important este să purtăm această discuție înainte ca raportul să fie adoptat uh, formal. Deja am uh, depășit termenul de înaintare a amendamentelor, însă momentul crucial acum este cel al pregătirii amendamentelor de compromis. Deci această discuție va fi utilă și pentru noi și, în general, de altfel, uh, Cred că această discuție va fi în sine importantă pentru a putea schimba puțin opinii în legătură cu uh, perspectivele macroeconomice și în legătură cu uh, recomandările care vizează mai ales uh, situația fiscală Uh, a zonei euro pe care Comisia o va uh, prezenta pentru anul 2017. Trebuie să vă reamintesc că având în vedere numărul uh, important al celor care au parte la această discuție, pentru a putea facilita contribuția fiecărui Parlament național, doar un simplu membru din Parlamente naționale poate lua cuvântul în prima rundă a vorbitorilor. Pe ceilalți vom încerca să îi uh, um, invităm să ia cuvântul în cea de-a doua rundă. Avem astăzi un regim lingvistic de 20 de limbi. Uh, vom putea folosi niște cartonașe pentru a interveni, pentru a facilita uh, practic discuția. Dacă doriți să interveniți, puteți preda aceste cartonașe ușierilor. Dau acum cuvântul domnului raportor, domnul Stan, pentru prezentarea raportului său. Mulțumesc, domnule președinte. Încep uh, prin uh, a uh, mulțumi membrilor Parlamentului Naționale aflați astăzi aici pentru prezență. Pentru cel de-al cincelea an consecutiv are loc un astfel de schimb cu deputații naționali și asta se întâmplă acum în legătură cu anul 2016 2016 și 2017. În actualul sistem, uh, membrii Parlamentului Naționale pot discuta planurile pentru fiecare țară în parte și sunt invitați să o facă la nivelul Uniunii Europene. Este trei etape când pot fi active Parlamentele Naționale în acest demers. Mai întâi atunci când se procesează uh, studiul cu privire la creșterea anuală. Apoi uh, atunci când se gândesc programele naționale pentru creștere și competitivitate și uh, programele specifice fiecarei țări în parte. Și apoi uh, când se discută recomandările recomandările specifice pentru fiecare țară în parte. Întrebarea este cum am putea îmbunătăți cooperarea între Parlamentul European și Parlamentele Naționale în cadrul semestrului european. Cum am putea face lucrurile să meargă mai bine? Cum ne-am putea asigura că Parlamentele Naționale pot să-și aducă o contribuție plină de sens la acest exercițiu uh, european? cum putem noi, uh, cum pot uh, și ei uh, să prezinte votanților aceste prevederi din semestrul european. Parlamentele naționale, bineînțeles, trebuie să apere interesele naționale. Comisia Europeană și Parlamentul European trebuie să apere interesele europene, ceea ce are sens la nivel paneuropean, chiar și atunci când ne gândim la guvernele naționale, Um, poate uh, să pară de neaplicat uh, la nivel uh, național. Asta pe termen mediu sau lung. Pe termen scurt, cu toții riscăm să pierdem alegeri, eh, însă, până la urmă, votanții noștri sunt eh, aceiași la nivel eh, național și la nivel european. Toate acestea trebuie deci luate în calcul în funcție de um, modul în care sunt puse în aplicare recomandările specifice pentru fiecare țară în parte. În baza evaluărilor comisiei, proporția um, acestor recomandări implementate uh, Uh, depășește 50% uh, pentru ciclurile din 2015 și 2016. Însă o parte dintre recomandări uh, n-au dus la progrese, iar numărul lor este de 30% în 2012 și peste 50% în 2015. Aceste recomandări specifice pentru fiecare țară în 2016, ca și în alți ani, au fost reduse ca număr și s-au concentrat mai bine pe nevoile urgente și pe provocările specifice pentru fiecare țară în parte. Însă, totuși ne confruntăm cu o anumită problemă, și anume că avem o deteriorare uh, a implementării acestor recomandări. Prin urmare, problema fundamentală legată de coordonarea politicii uh, economice uh, europene, exact aici se regăsește. Acum ne aflăm practic la o intersecție. Se pare că la nivel european uh, și la nivel național trebuie să alegem între reformele bugetare, cele structurale și încercarea de a uh, spori încrederea pentru noi investiții. Uh, aceste ingrediente trebuie toate calibrate foarte frumos pentru a ajunge la un rezultat bun. De multe ori acordurile sunt dogmatice, se bazează mai degrabă pe credințe, ca să nu spun pe prejudecăți și adesea ni se pare că ne-am întors la Europa Unită a Evului Mediu, dominată de dispute uh, uh, teologice ale Universității de la Paris, Bologna și Oxford. Această rigoare bugetară uh, care ține de pactul de stabilitate trebuie să aducă în Europa din nou creșterea economică și odată cu ea locuri de muncă. Dacă se permite anumită flexibilitate în aplicarea regulilor, ea trebuie stabilită și trebuie să înțelegem cui trebuie aplicată. E clar că nevo- există o nevoie pentru reforme structurale. Poate ar trebui să se concentreze mai mult, însă, pe piața muncii. Însă e clar că trebuie să stimulăm economia europeană și să promovăm noi investiții. Însă oare vorbim doar de investiții private sau trebuie făcut totuși prin mobilizarea fondurilor publice? Cum uh, vor uh, acționa toate acestea pentru a ne asigura că pactul de creștere și stabilitate nu va fi niciodată încălcat? Apoi, um, în aceste uh, având în vedere că aceste divergențe între state uneori sporesc, trebuie să ne gândim cum am putea să inversăm această tendință. Apoi, care ar putea fi pericolele și repercusiunile asupra politicii de coeziune. Vă vorbesc din experiența uh, raportului uh, pe care îl pregătim acum cu privire la recomandările specifice pentru fiecare țară în parte, așa cum s-a spus. Noi încercăm să urmăm exemplul Comisiei, axând raportul pe anumite subiecte mai degrabă decât să dăm doar declarații. Încercăm așadar să ne concentrăm pe problema investițiilor în Uniunea Europeană. Există anumite limitări ale uh, modului în care definim politica în Uniunea Europeană și în zona euro. Uh, prin urmare, trebuie să vedem care politici din cadrul acestor recomandări pot fi subliniate mai bine. Trebuie să vedem care ar fi cea mai bună cale de urmat pentru a obține investiții uh, pe o scară cât se poate de largă. Încercăm ca raportul nostru să aibă sens pentru milioane de cetățeni europeni care ar dori să se bucure cu toții de o mai bună creștere economică. Sunt sigură că contribuțiile pe care le vom primi uh, în această, uh, în această zi vor uh, fi foarte utile. Mulțumim foarte mult raportorului nostru. Domnul Ferber, văd că dorește să intervine din partea grupului ECR. Apoi uh, dăm cuvântul și reprezentanților Parlamentelor Naționale. Dimitri Bayaktarov din Bulgaria este primul care va interveni. Mulțumesc, domnule președinte. Stimați colegi, aș dori să-mi exprim opinia, opinia Bulgariei în legătură cu aceste recomandări specifice pentru fiecare țară parte pentru 2016. Pot să spun că Bulgaria consideră că semestrul european în 2016 a fost uh, poate uh, cel mai echilibrat și cel care a funcționat cel mai bine de până acum. Și asta pentru că Comisia Europeană a avut o abordare proactivă și a raționalizat foarte bine acest uh, proces. Schimbările au lăsat mai mult timp pentru discuții și uh, au um, stimulat procesul politic. De aceea, pe noi ne bucură această abordare a Comisiei. Credem că recomandările ar trebui să fie mai puține, mai bine uh, axate pe subiecte importante și ar trebui să ia în calcul tocmai prioritățile. În ciuda tuturor acestor lucruri, însă, credem că mai există anumite elemente care pot fi îmbunătățite pentru a avea un angajament mai bun și o mai bună responsabilitate la nivel politic și tehnic. Comisia Europeană ar trebui chiar să ia în calcul argumentele concrete ale statelor membre. Ar trebui să existe o mai bună coordonare între diversele unități ale Comisiei Europene și între diversele um, discuții uh, din uh, Consiliu. De aceea, anumite recomandări uh, care uh, țin de anumite unitate, nu trebuie să uităm, au impact asupra uh, celor care țin de o altă unitate. Și vreau să mă refer puțin la prioritățile 1 și 3, pentru că există o listă de coordonare între acestea care, pe termen lung, ar putea pune în pericol stabilitatea fiscală a Bulgariei. Credem că recomandarea specifică numărul 3, care se leagă de schema de plată minimă, ar trebui analizată împreună cu recomandarea numărul 1, care vorbește de uh, obținerea um, obiectivului, atingerea obiectivului uh, pe termen mediu pentru 2016-2017. De mai multe ori am spus că suntem uh, în dezacord cu această recomandare. Pe 17 iunie s-a discutat acest lucru și la Consiliul Ecofin și am spus că trebuie să încercăm totuși să ne ținem de pactul de creștere și stabilitate. Pe de altă parte, ne interesează uh, stimularea uh, durabilității uh, unui număr de recomandări. Adesea există foarte multe schimbări în cadrul politicilor și în cadrul recomandărilor și asta, practic, reduce din efectul acestui proces. Sunt multe recomandări în domeniul sănătății, să spunem, și adesea aceste recomandări se schimbă mai întâi vorbesc despre aspectele fiscale, apoi despre dimensiunea socială și noi credem că acest uh, semestru este un proces și obiectivul său ar trebui să fie punere în aplicare. Statele ar trebui să poată fi comparate unele cu celelalte, mai ales atunci când vorbim despre procedurile legate de dezechilibrele macroeconomice. Toate părțile interesate ar trebui să aibă mai multă încredere unele în celelalte. Ne place și proiectul de raport al Comisiei uh, ECON în ce privește semestrul european. Credem că acest proiect de raport chiar ne arată care sunt provocările uh, cu care se confruntă uh, Uniunea Europeană și identifică de asemenea și acțiunile urgente. Sunt anumite obiective însă care sunt departe de a fi atinse, mai ales uh, unele dintre uh, cele care se regăsesc în strategia Europa 2020. Credem că aceste recomandări specifice ar trebui să fie și ele parte uh, din această strategie. Bulgaria este unul dintre primele state care a luat propriile măsuri pentru a elimina obstacolele de reglementare în calea investițiilor. În inițiativa legată de planul de investiții pentru Europa, guvernul nostru a identificat 10 zone problemă legate de procesul investițional și de asemenea și barierele. Avem uh, grupuri de lucru ad hoc care să studieze aceste subiecte și ne-am gândit la niște măsuri concrete pentru a face față acestor obstacole. Credem că ar putea să existe redresare economică și coeziune dacă există acțiuni coordonate între toate statele membre ale Uniunii Europene, pentru că economiile noastre au legătură unele cu celelalte. O manieră eficientă de a obține rezultate tangibile din ce privește această coordonare um, se referă la mai multă încredere și mai mult uh, dialog pentru a depăși aceste obstacole specifice cu care se confruntă statele membre. De asemenea, respectarea regulilor de piață ar trebui asigurată, însă încrederea cred că este cuvântul cheie aici. Vă mulțumesc! Thank you very much. Uh, now. Mulțumesc. Charles Mannion din Malta. Mulțumesc, domnule președinte. Acest raport uh, ridică multe puncte importante, printre care cel mai important, uh, investițiile sau lipsa investițiilor productive. Domnul Draghi a, a reafirmat că Relaxarea monetară nu creează uh, locuri de muncă și creștere economică. Deci, uh, parlamentelor uh, naționale le revine nevoia de a reintroduce pachete de stimulare care să uh, fie o ancoră pentru investiții. Întrebarea care se pune este despre ce investiții vorbim? Publice, private? După părerea mea, pentru a stimula creșterea economică e nevoie și de investiții publice și de investiții private. Iar uh, în ceea ce privește investițiile private, se pune întrebarea, se pune problema flexibilității în cadrul pactului de stabilitate fiscală. Și această chestiune a fost uh, discutată de mult timp și nu s-a luat nicio decizie eficientă e răspunderea parlamentelor naționale și ele ar trebui să aibă flexibilitate în parametrii pactului de stabilitate. Este important ca guvernele naționale să planifice politice, politici care să încurajeze investițiile publice rodnice, care încurajează la rândul său și investițiile uh, private. Deci să se încurajeze o îmbinare între investițiile publice și private. Provocările cu care, printre provocările cu care se confruntă țările membre este rezidă și modul în care să se încurajeze investițiile, ceea ce ar crea locuri de muncă, bineînțeles. Și asta este problema pe care trebuie să punem accentul în acest for. Fiindcă odată ce rezolvăm această problemă a investițiilor publice private, bineînțeles se vor crea locuri de muncă și se va încuraja o mai bună, o mai bună înțelegere a Uniunii Europene între, între structurile Uniunii Europene și parlamentele naționale. Mulțumesc! După cum știți, în ianuarie 2015, Comisia a aprobat uh, un uh, document uh, de reforme structurale prin care se pune accentul pe investiții. Consiliul a sprijinit acest document, dar a introdus niște limite superioare. Și s-a limitat perioada investițiilor la un an ceea ce a ridicat unele semne de întrebare, pentru că lucrurile nu pot se pot rezolva într-un an. Și vă mulțumesc că ați ridicat această problemă, problemă care, bineînțeles, trebuie discutată. Anne Mulder din Olanda. Mulțumesc, domnule președinte. Economiile statelor membre sunt conectate, iar problemele unui stat membru pot avea efecte negative asupra celorlalte state membre. Dacă ne uităm la concurența Uniunii Europene ca bloc economic, ne dăm seama că aceasta a scăzut în ultimii 15 ani. Și dacă ascultăm pe domnul Draghi și BCE-ul, atunci domnia sa cere reforme în statele membre pentru a stabiliza moneda euro și zona euro. Pentru asta avem recomandările pe țară, care sunt foarte bune, dar când vine vorba de uh, punere în aplicare, apar problemele. Nici jumătate din recomandări nu sunt puse în aplicare. Întrebarea mea este ce vom face noi, ca membrii parla- ai parlamentelor, uh, ale parlamentelor uh, naționale, ce va face parlamentelor și Comisia în ceea ce privește neaplicarea de plină a recomandărilor. Ce măsuri eh, putem lua? E nevoie oare de amenzi sau de alte măsuri, de sancțiuni? Aș vrea cu să-mi dați un răspuns. Nu neapărat, eh, fiindcă îmi plac mie sancțiunile și amenziile, dar îmi doresc o Uniune Europeană competitivă, o zonă euro și o monedă euro stabilă, pentru ca populațiile noastre să poată prospera. Vă mulțumesc! Mulțumesc pentru că ați ridicat acest subiect un subiect crucial. Comisia a, face o evaluare. Pentru Olanda s-au dat trei recomandări, una în ceea ce privește progres, progres limitat și și dumneavoastră ne întrebați pe noi asta, vă întrebăm și noi pe dumneavoastră cum reacționează parlamentele naționale în momentul în care nu sunt aplicate aceste recomandări. Noi luăm foarte în serios recomandările. Aceste trei recomandări privind piața muncii, finanțele publice, au fost discutate în Parlament. Anul viitor avem alegeri și aceste elemente se vor regăsi acolo. Deci avem discuții în Parlament, dar uh, trebuie să ne uităm și la celelalte parlamente. Uh, Franța, Spania, Portugalia, sperăm să-și reformeze și el economia pentru ca economia europeană să poată crește și să avem cu toții de câștigat. Țările mari mai ales trebuie să fie un exemplu în acest sens. Mulțumesc! De la PPE, Gunnar Hochmark. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc pentru această discuție. Ascultând această dezbatere, ne dăm seama de un lucru, și anume că Toată lumea înțelege că trebuie creată stabilitate pentru a spori investițiile și creșterea economică. Poate problema noastră este că nu suntem cu toții pe aceeași lungime de unde în ceea ce vește cum se poate obține această stabilitate, dar dacă vedem cum au evoluat lucrurile, ne surprinde poate faptul că economiile Uh, țările care au avut uh, estimări pozitive în ultimii ani pentru perioada de 2-3 ani au stabilitatea ca numitor, numitor comun, stabilitatea în finanțele publice. Iar țările care o duc cel mai rău, care au fost cele mai afectate de criză, sunt țările care au avut uh, parte de mai multă flexibilitate, și anume deficit mai mare. Adică cu cât este deficitul mai mare, cu atât este mai mare și povara și incertitudinea. Pentru mine o problemă gravă o, o reprezintă nu politica economică într-un anume stat membru. Mai avem uh, o altă problemă care este pertinentă tuturor economiilor noastre și mai ales celor care sunt cele, cele mai expuse deficitului, și anume dacă se subminează pas cu pas credibilitatea pactului de stabilitate, atunci se subminează stabilitatea economiei europene însăși. Unul dintre motivele pentru care lucrurile sunt relativ calme la ora actuală în economia europeană, chiar dacă știm că există foarte multe probleme care uh, fierb uh, sub nivelul vizibil este că pactul de stabilitate va duce la consolidarea finanțelor publice și multe state membre se îndreaptă în această direcție. Am văzut că în momentul în care se îndreaptă în această direcție, lucrurile s-au îmbunătățit. Și am văzut în egală măsură că adevărata austeritate se manifestă în statele membre care, înainte de austeritate, au avut care au mm, suferit de cheltuialită, să zicem. Cu cât să... Cât se cheltuiesc mai mulți bani, uh, cu atât problemele cresc. Așa s-au, uh, așa s-au creat probleme la nivelul economiilor noastre și trebuie să apărăm, în primul rând, consolidarea fiscală în statele membre, fiindcă aceasta este o, condiție sine qua non pentru investiții, creștere economică pe termen lung și locuri de muncă. Și asta este important la nivelul priorităților în cheltuielile publice. Trebuie să, să, să ocrotim pactul de stabilitate, fiindcă dacă cred, credibilitatea pactului de stabilitate se prăbușește, se vor prăbuși odată cu ea și alte lucruri și consecințele vor fi foarte greu de suportat. Vă mulțumesc! Mulțumesc! domnul Paolo Guerrieri din Senatul Italian. Mulțumesc! Mulțumesc pentru această ocazie de a avea o discuție, de o discuție pardon, extrem de utilă. Suntem de acord cu faptul că accentul uh, pus de comisie în recomandările din 2016 este corect și anume este vorba de cei trei piloni ai priorităților. Acestea sunt foarte importanți, investițiile, reformele structurale și, și uh, păstrarea unor finanțe publice sănătoase. Reformele stru structurale pe care le aplică multe state europene își pot aduce contribuția, în mod semnificativ, către îmbunătățirea prestației la nivelul ofertei și la nivelul întregii economii. Italia este, trece printr-un pro, pro, proces de ajustare la reformele structurale. Conform acestui raport, noi uh, am uh, aplicat uh, aproape toate recomandările din 2016 și, și facem progres. în ceea ce privește peste 25% din celelalte comandări. Pentru noi aceste angajamente sunt importante și suntem convinși de acest lucru, dar poate ar trebui să se facă mai mult la nivelul țărilor, cum ar fi țara noastră, pentru a îmbunătăți conținutul acestor reforme. Dați-mi voie să spun că un alt lucru foarte important este că reformele structurale trebuie să aibă loc într-un mediu extern adecvat, în mediul macroeconomic adecvat, pentru ca efectul uh, să fie cel uh, scontat. Chiar dacă există o oarecare redresare economică, redresarea economică a zonei euro și a Uniunii Europene este prea slabă și nu poate răspunde, să facă față, să facă față costurilor sociale și economice ale crizei de ani de zile și să facă față șomajului ridicat. Deci este foarte important să se uh, îmbunătățească, să se schimbe lucrurile în ceea ce privește creșterea economică, care este slabă deocamdată. Și sunt de acord cu acest raport și cu ce spune raportorul. Ce este crucial la ora actuală este cererea internă în zona euro vorba de menținerea acesteia. Avem cea mai bogată piață din lume, dar nu exploatăm uh, această piață pentru a susține creșterea economică. De ce? Pentru că, așa cum știm foarte bine, politica fiscală nu sprijină cererea internă și mai mult uh, investițiile publice și private nu primesc suficientă contribuție. Deci, este foarte important, așa cum s-a făcut până acum, să se sublinieze, și asta este și poziția țării noastre, faptul că pentru a spori creșterea economică potențială a Uniunii Europene trebuie să existe o punere în aplicare a politicii fiscale mai largă. Și asta înseamnă că ar trebui să se aplice aceasta în zona euro pentru a se asigura rezultate pozitive în ceea ce privește echilibrele fiscale. Așa numită poziție fiscală. După cum știm, de ani de zile, din 2011 2013, acest uh, echilibru fiscal era negativ, deci foarte restrâns. Acum suntem la nivel pozitiv, peste zero. Dar nu și ce contribuție suficient la creșterea economică. După noi, asta este foarte important, și anume cum să se îmbunătățească această poziție fiscală, și chiar și revizuind parametrii uh, incluși. Alături de politica fiscală, este foarte important să se sporească mm, investițiile publice la nivel european. Fiindcă, așa cum am constatat deja, contribuție pozitivă la nivel, la, o contribuție pozitivă în acest sens are um, un efect uh, benefic la nivelul macroeconomic și nivel microeconomic și asta trebuie să urmărim pentru 2017. Mulțumesc, domnul Holic Istvan din Ungaria. A magyar ország Vă mulțumesc, domnule președinte, pentru că mi-ați dat cuvântul. În numele Parlamentului Maghiar aș dori să vă mulțumesc că ne-ați dat această ocazie de a ne exprima poziția în legătură cu semestrul european pentru anul 2016. Este important și aș dori să insist asupra acestui punct. Este important ca semestrul european să se bucure de o asemenea importanță. Recomandările specifice pentru fiecare țară în parte sunt mai uh, scurte și se bazează pe motive um, factuale, ceea ce este un lucru deosebit de important. Din punctul nostru de, din punctul nostru de vedere, economia Ungariei este una stabilă, Creșterea economică a Ungariei este aproape dublă față de rata de creștere medie din Europa. Bugetul Ungariei este unul uh, stabil și sunt de acord cu antevorbitorii mei și anume stabilitatea este uh, crucială, mai ales um, stabilitatea uh, financiară. Un lucru recunoscut deja de guvernul uh, maghiar. De mai mulți ani respectăm uh, deficitul de 3% din produsul intern brut, uh, chiar deseori am, am avut un deficit de mai puțin de 2%. De șase ani de zile, mm, da, um, datoriile statului sunt în, în scădere ceea ce a făcut ca obligațiunile de stat ale Ungariei să fie recomandate pentru investiții de către diferite agenții de, uh, rate, de rating. Și Comisia Europeană a recunoscut îmbunătățirea situației din punct de vedere economic și uh, nu mai există pericolul, riscul uh, unui dezechilibru financiar care să se manifeste în uh, Ungaria. Este foarte important ca în continuare recomandările specifice pentru fiecare țară în parte să formuleze uh, propuneri concrete, să se bazeze pe uh, fapte reale, pentru că doar atunci uh, statele membre vor putea întreprinde măsuri concrete răspunzând unor recomandări profesioniste formulate de Comisia Europeană. Spre deosebire de situația din anii trecuți, uh, în acest an am uh, primit doar trei recomandări specifice care reflectă și obiectivele guvernului maghiar. Disciplina bugetară, pe care dorim să o respectăm în continuare, um, impozitele specifice pentru câteva sectoare vor fi introduse în mod treptat, tocmai pentru a garanta stabilitatea a mediului de afaceri în uh, Ungaria și pentru a stimula investițiile viitoare în Ungaria. Apoi, administrația, programul, uh, programul de lucru în administrația publică va fi uh, reorganizat astfel încât să permitem o, inserție, o reinserție profesională maximă. Și în rezumat, am putea spune că vom da curs recomandărilor specifice pentru Ungaria și Comisia care se ocupă de afaceri europene din Parlamentul uh, Maghiar care um, va, da, va respecta semestrul european. În urmă cu doi ani, reprezentantul Comisiei a, a vizitat a vizitat Ungaria, directorul general din uh, Direcția Generală pentru Finanțe Comisiei Europene a vizitat, a vizitat Ungaria, ocazie cu care am discutat uh, programele, Programul Național de Reformă și recomandările specifice pentru Ungaria. Modificările operate în uh, semestrul european de acest an ni se par unele pozitive și vom face tot ceea ce stă în puterile noastre pentru a le uh, transforma în realitate. Vă mulțumesc! Vă mulțumesc! Are cuvântul domnul Gerasimo Valuras din partea Greciei. Chire proedre, chire Gultieri, cherume... Vă mulțumesc, domnule președinte, domnule Gualtieri. Mă bucură faptul că uh, Vă întâlnesc în persoană cele din urmă, am avut un schimb de opinii în uh, trecut și îmi dați impresia unei, uh, unei persoane obiective și uh, cred că sunteți un adevărat prieten al uh, Greciei. O opinie împărtășită de mai mulți colegi uh, din Parlamentul Elen. După cum prea bine știți, uh, Grecia face, obiect, face parte din, face obiectul unui program cadru de Uh, sprijin, de asistență. Nu, nu face parte în mod direct din uh, procedura privind dezechilibrele macroeconomice, care este subiectul discuției noastre de astăzi. Însă, acest subiect are un impact uh, și asupra Greciei. Drept urmare, Cred că trebuie să înțelegem um, care sunt cauzele acestei crize financiare. De ce în, uh, în, uh, în momentul în care um, Statele Unite și ale Americii și Europa s-au confruntat cu aceeași criză. Statele Unite ale Americii au reușit să depășească această criză și să ajungă la rate de creștere economică mult mai mari decât cea, cele din Europa. Unii colegi s-au referit la reformele necesare, însă reform, în ce direcție trebuie să se îndrepte aceste reforme, pentru că ele nu sunt reforme neutre. Știm cu toții că în Europa neoliberalismul este curentul uh, predominant și reformele nu trebuie să înseamnă, nu trebuie să înseamnă în mod uh, automat uh, terminarea statului bunăstării sociale. Și aș dori să mai amintesc și alte câteva elemente legate de starea economiei percepția um, cetățenilor față de Uniunea Europeană a, s-a schimbat și ea în, uh, în urma crizei economice. Nu așa sentimentul uh, existent în opinia publică nu este uh, chiar cel care s-a manifestat în urma crizei din 1929, însă este evident că situația din Grecia a afectat percepția cetățenilor față de Uniunea Europeană. Din punctul de vedere al creșterii economice, este evident că nu putem vorbi de o creștere economică, ci mai degrabă de o stagnare. Singurul lucru care este în creștere este inegalitatea în uh, domeniul social și din punct de vedere al regiunilor și în același timp uh, creșterea sărăciei a ajuns la rate expon- uh, exponențiale. Și este un lucru valabil uh, nu doar pentru Grecia. Însă Grecia deja se confruntă deja cu această problemă de câțiva ani. Șomajul este la 29%, datoria um, de stat aproape s-a dublat și cu toate acestea trebuie să găsim modalitatea de a depăși această criză. Drept urmare, dragi colegi, eu cred că avem nevoie de schimbări radicale. Avem nevoie de un adevărat pact pentru creștere economică un pact care să vorbească despre creștere uh, economică echitabilă și durabilă, care să respecte și drepturile lucrătorilor în același timp și drepturile fundamentale, care acum sunt încălcate. În același timp, trebuie să consolidăm acest dialog dintre Parlamentele Naționale și Parlamentul European și să ne preocupe și indicatorii sociali. Cu alte cuvinte, șomajul și sărăcia uh, existente în uh, Uniunea Europeană nu trebuie să fie privite ca niște variabile independente de care ar trebui să ne ocupăm. Nu, ele sunt rezultatul altor uh, politici care reflectă niște decizii um, luate la nivel central privind stabilitatea fiscală. Cetățenii lucrătorii se simt pierduți în această junglă caracterizată printr-un jargon pe care nu îl mai înțeleg și Uniunea Europeană își pierde importanța pe care o avusese în ochii cetățenilor și mă întreb ce se va întâmpla și după părăsirea Uniunii Europene de către Regatul Unit. Eu cred că suntem abia la începutul unor evoluții îngrijorătoare. Pe de altă parte, se aplică în continuare um, standarde duble. Germania, de exemplu, are un uh, surplus de 8%, ceea ce în mod evident nu respectă um, pactul încheiat până acum. Domnule președinte, este vorba de un surplus primar de 9%, nu de 8%. Pervanș Perez. Merci, monsieur le président. Mulțumesc, domnule președinte. Stimați uh, colegi, vă mulțumesc pentru acest uh, schimb de opinii. Parlamentul European acum se pregătește să um, evalueze recomandările specifice și tot uh, uh ciclul anual de creștere pentru 2016 și este foarte important să purtăm acest schimb de opinii. Serviciile noastre au uh, documentat condițiile de aplicare ale recomandărilor specifice de la țară la țară, au făcut o treabă absolut uh, remarcabilă pe care uh, vă invit să o analizați îndeaproape. Um, unii sau alții în parlamentele naționale sau în parlamentele european pot spune că aceste recomandări anul acesta sunt mai puțin numeroase, dar mai bine țintite și că poate e mai bine să se întâmple lucrurile așa decât uh, să avem uh, uh, recomandări ca în trecut. Deci, cred că s-au făcut totuși niște progrese. Putem vedea însă și um, potențialul micilor economii care se pot conduce după aceste recomandări specifice. Eh, dar, eh, în cazul altor state, ca să spun lucrurile într-o manieră politicoasă, mai există loc de progrese. Mi se pare esențial să facem acest progres eh, și din trei puncte de vedere. Mai întâi, în ceea ce privește folosirea tuturor instrumentelor politicii economice pe care am reformat-o și am pus-o la punct, și mă refer aici mai ales la modul în care procedura legată de dezechilibre macroeconomice este utilizată. Oare toate concluziile care ar putea fi trase de pe urma observării acestor dezechilibre macroeconomice uh, au fost uh, făcute? Nu știu sigur. Mă gândesc că Comisia, pe baza 2-pack și 6-pack, uh, are toate motivele să încerce să um, se asigure că toate regulile uh, vor putea fi uh, respectate. Și uh, regulile sunt în egală măsură importante, nu sunt unele mai importante decât celelalte. Apoi, în al doilea rând, trebuie să ne gândim la problema investițiilor. Comisia pe bună dreptate spune că s-a creat acum un moment uh, potrivit, că s-a legat uh, uh, problema investițiilor de problema economică. Unii vorbesc de investiții publice, alții de investiții private, alții de o legătură între ele. Poate că e bine să luăm în camp, calcul ambele componente, și cele private și cele publice. Pentru noi, momentul este unul specific, pentru că acum vom discuta pentru a vom discuta a doua fază a planului uh, Juncker. Sunt anumite uh, instrumente de scară europeană în politica macroeconomică, însă ele trebuie discutate acum împreună. La ce anume vrem să ne folosească acest nou plan uh, Juncker, dacă e să ne gândim la modul în care uh, ne redresăm cu toții economiile. Și apoi, uh, în ultimul rând, oare n-ar trebui mers puțin mai departe în legătură cu anumite aspecte atunci când folosim aceste recomandări uh, specifice? Mie mi se pare că um, un domeniu în care se mai poate face încă progres uh, e chestiunea fiscală. În domeniul fiscalității, deși știm că aceasta nu este o competiție deplină a Uniunii Europene, deși facem recomandări specifice în acest sens, E bine, uh, acesta ar putea fi un mijloc de a reorienta politicile economice și fiscale ale uh, diverselor state în funcție de un arbitraj uh, global. Iar aici cred că Comisia poate fi puțin mai curajoasă și poate merge mai departe cu aceste recomandări pentru a asigura un echilibru mai bun între fiscalitatea capitalului și a muncii îndreptându-se spre un uh, sistem fiscal mai favorabil unei strategii de investiții și uh, de uh, creare de locuri de muncă, care până la urmă este obiectivul nostru al tuturora. Thank you. Vă mulțumesc, Paolo Trigo Pereira, Portugalia. Grazie, signor Presidente. Members of European Parliament and National Parliament. Mulțumesc, domnule președinte, dragi uh, membri ai Parlamentului European și ai Parlamentelor Naționale, aș dori să vă salut. Sunt singurul uh, reprezentant al Parlamentului uh, portughez prezent aici și aș dori să vă transmit consensul care există în rândul parlamentarilor din Portugalia și un consens care există de altfel în întreaga Portugalia. Această reuniune are loc la un moment foarte important. După cum știți, în această lună va avea loc o, o, re, o reuniune comună între comisarii Katainen și Crețu și comisiile regii ale, ale Parlamentului European pentru prima dată când se pune în aplicare așa numitul dialog structurat între Comisie și Parlamentul European subiectul acestei reuniuni, cred că îl cunoașteți mulți dintre dumneavoastră, și se referă la uh, sancțiunile impuse Portugaliei și Spaniei din punctul de vedere al suspendării mm, plății de fonduri structurale, pentru că aceste două uh, state nu au pus în aplicare în totalitate în anul 2015 recomandările Comisiei și Consiliului. Deci aș dori să vă transmit în primul rând uh, cele două mesaje importante. În primul rând, majoritatea parlamentarilor portughezi uh, din toate partidele politice și în plus aș spune că larga majoritate a cetățenilor portughezi consideră că aceste sancțiuni nu doar că nu sunt uh, echitabile, dar sunt în plus și contraproductive decizia de a impune uh, sancțiuni, dacă ar deveni realitate, ar reduce sprijinul popular pentru aprofundarea integrării europene în Portugalia. Înțeleg foarte bine că în, uh, în, în instituțiile europene există cei care consideră, care adoptă o atitudine dură și consideră că regulile ar trebui să fie respectate cu strictețe, indiferent de conse- consecințele lor sociale. Și, și există și unii care consideră că regulile sunt doar instrumente uh, pentru a atinge un obiectiv și sunt dispuși să le interpreteze cu flexibilitatea necesară, ținând seama de consecințele uh, respectărilor, uh, impunerilor asupra statelor uh, respective. Și ajung astfel la al doilea mesaj pe care doresc să vi-l uh, uh transmit, și anume că flexibilitatea mm, este în interesul întregii Uniunii Europene în acest moment. Și aș dori să mă adresez celor care uh, respectă o linie dură. Uh, și aș dori, și sper că îi voi convinge pe câțiva dintre ei și aș dori să le spun că este în interesul Uniunii Europene de a urma a doua cale. Care este interesul Uniunii Europene? Ei bine, în primul rând, um, dacă Brexitul va deveni realitate, cred că ar trebui ca cel puțin ceilalți, toți cel, toate cele 27 de state membre rămase să rămână în continuare Uniunea Europeană. Noi am plecat de la premisa inițial că acum suntem 28 de state membre, vom fi 29-30 de state membre ale Uniunii Europene și până la urmă cred că unitatea Uniunii Europene trebuie să fie salvată. Și ceea ce se spune în uh, prognoza anuală de creștere de la începutul acestui semestru, și anume că o prioritate pentru Uniunea Europeană este promovarea investițiilor și revenirea la creștere economică. Relansarea investițiilor este uh, prioritatea de vârf a măsurilor politice și, în plus, eu aș adăuga că și Uniunea uh, Bancară ar trebui să fie finalizată pentru a garanta stabilitatea fiscală. Fără creștere economică și fără ocupare, proiectul european va eșua. Nu am timpul necesar pentru a intra în, uh, și mai în detaliu. Drept urmare, în încheiere, poate o să-mi dați mai mult timp puțin mai încolo, însă în încheiere aș dori să vă spun următoarele. Portugalia va ieși din procedura de, de deficit bugetar excesiv în anul 2016, conform uh, pro, uh, prognozelor uh, Comisiei Europene. Deci vom ajunge la etapa de consolidare fiscală. Deci întrebarea care se pune este dacă trebuie să sancționăm uh, Uh, o țară care trece printr-un proces de uh, consolidare fiscală, care își stabilizează uh, ponderea datoriei față de PIB și care investește mai mult în programe care vor duce la ocupare și dacă voi avea mai mult timp, voi intra în detalii pe marginea acestor puncte. Vă mulțumesc, vă mulțumesc că ne-ați adus aminte că lunea viitoare vom avea acest dialog structurat la care participă Comisia ECON, Comisia Regii, comisarul Katainen și doamna comisar Crețu, ocazia cu care vom discuta despre posibilitatea suspendării fondurilor structurale, o întâlnire deosebit de importantă și contribuția dumneavoastră este foarte importantă privind poziția Portugaliei legată de acest punct specific. Marco Valia are cuvântul din partea FTD. Sì, grazie Presidente. Ringrazio i membri. Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să mulțumesc membrilor Parlamentelor Naționale pentru faptul că au venit să vorbească cu noi în cadrul acestui dialog. Visul european uh, pare să devină un coșmar uh, odată cu aceste recomandări care sunt impuse asupra unor state suverane. Aceasta este o rețetă care a eșuat. Austeritatea, privatizarea, investițiile private, reformele, um, pierderea în valoare a salariilor. Măsuri implementate în Grecia, Spania, Italia, Franța. Situația este una complicată. Cum putem vorbi despre toate acestea fără să menționăm euro? Ratele de schimb uh, nu pot uh, să ducă la o devalorizare a statelor, de aceea trebuie să ajungem să devalorizăm munca. Dacă nu punem uh, punctul pe I și nu identificăm bine problema, așa nume politica monetară, dacă nu demonstrăm cum o singură politică monetară nu poate funcționa bine pentru 19 state diferite, atunci, uh, practic, uh, nici măcar ne dăm seama că statele nu pot influența propria rată a dobânzilor. Pentru lucrători situația este o problemă. Lucrurile nu stau la fel aici ca în Statele Unite. Nu vorbim de o zonă monetară optimă pentru că lucrătorii nu se pot uh, pur și simplu muta dintr-un loc în altul în căutarea unui loc de muncă mai bun. Acesta este un motiv uh, temeinic pentru care, cu siguranță, această zonă monetară nu este una uh, optimă. Draghi um, a explicat exact aceste lucruri acum câteva zile. Cred că vorbim despre un uh, program deja mort uh, și noi nu facem altceva decât să apărăm la sfârșit aceeași paradigmă, aceeași monedă, câtă vreme Uniunea Europeană se îndreaptă spre un colaps uh, de necontrolat. curând veți vedea tot mai multe ieșiri ale um, statelor din uh, zona euro și din Europa și veți vedea că zona euro se va prăbuși. Uh, Spania și Portugalia nu pot fi de acord uh, cu măsurile care le-au fost impuse. De ce politicienii care uh, reprezintă aceste state nu pot să ia propriile uh, decizii? Acestea sunt practic, uh, uh, aceștia trebuie practic să facă față recomandărilor gândite de experții Comisiei nu facem altceva decât uh, să tot ocolim uh, problema reală în discuții. Avem uh, capacitatea fiscală uh, europeană pentru zona euro, avem un ministru uh, european al finanței, uh, avem o instituție, Troica. Uh, cum anume putem explica toate acestea votanților noștri? Practic, uh, niște experți tehnici uh, vor lua banii din bugete naționale și vor spune apoi statelor cum să-și uh, folosească banii și să-și reformeze economiile. Până la urmă, uh, țările vor ajunge să facă pași în spate. Deci e dificil să continuăm să susținem această uh, Uh, idee. Mai degrabă ar trebui să vedem ce nu este durabil în Uniunea Europeană și să continuăm cu o altă formă de cooperare între state. Pentru că altfel ne confruntăm cu o disoluție necontrolată a Uniunii Europene și eu cred că ea va cădea victimă speculanților și asta va crea mari conflicte în Europa. Cred că adevărații antieuropeni sunt cei care fac parte în aceste, din aceste uh, organisme tehnice uh, ale Comisiei. Ei uh, um, au înțeles uh, însă că recomandările nu sunt adecvate, însă cu toate acestea ne-au tras înspre o criză um, economică și politică. Trebuie deci să găsim soluții diferite decât să apărăm cu religiozitate com- concepte precum uh, euro sau uneuropeană, pentru că uneuropeană a demonstrat clar că nu uh, poate ține, uh, nu poate ține frâiele uh, unei astfel de economii. Noi reprezentăm, reprezentăm o forță politică nouă în peisajul politic din Italia și căutăm tot mai multă putere și noi suntem gata să înaintăm spre alte forme de cooperare, lăsând deoparte pe cei ca Draghi care ne trag în abis. Onofrios Scula acum, din Cipru. Mulțumesc, domnule președinte. Mai întâi, trebuie spus că ne bucurăm să revenim uh, în Parlament să discutăm în semestrul european după ce am trecut cu succes prin uh, procesul de ajustare care s-a încheiat în martie. Credem că acest uh, proces uh, ajută dialogul legat de reformele necesare la nivel național și la nivel european. Și trebuie spus că avem nevoie de reforme și la nivel național. Se știe bine că zona euro este o zonă monetară imperfectă, ori noi trebuie să facem ceva cu aceste imperfecțiuni. Cu semestrul european putem vedea că dezechilibrele macroeconomice din statele membre sunt într-adevăr exportate spre alte state. Recomandările specifice merg, credem, în direcția cea bună și uh, mă gândesc că e nevoie de ele pentru a putea să ne atingem obiectivele comune. Apoi, în ceea ce privește recomandările specifice pentru Cipru, suntem de acord cu ele. Deja am făcut niște reforme importante și noi în ceea ce privește pensiile, să spunem. Însă am introdus și anumite uh, venituri minime garantate pentru cetățenii noștri, mai ales cei care au uh, nevoi sporite. Deci nu vorbim doar despre reforme care trebuie făcute pe cheltuiala lucrătorilor sau a oamenilor, ci pot fi și reforme care să meargă în uh, într-o direcție mai bine primită de populație. Guvernul nostru a înaintat uh, și anumite legi Parlamentului Cipriot și cred că Acestea vor fi votate până la sfârșitul anului. Ele vizează reforme în sectorul uh, serviciilor publice, mobilitatea angajaților din sectorul uh, public, între ministere și în cadrul ministerilor, și avem și o platformă electronică uh, în minte, o platformă electronică guvernamentală pentru a ajuta cetățenii în relația cu administrația. Organismele autorităților uh, locale vor avea la dispoziție niște servicii comune pentru cetățeni la cele mai mici costuri uh, posibile. De asemenea, suntem de acord și recunoaștem uh, chestiunea dezechilibrelor macroeconomice, înțelegem ce se întâmplă cu datoria publică și privată și cu creditele neperformante din sectorul bancar. Dincolo de pașii pe care îi facem pentru a contracara uh, Uh, toate aceste lucruri, trebuie să spun că economia noastră s-a descurcat mai bine acum decât ne așteptam și asta ne permite să fim optimiști. Pentru 2016 ne așteptăm la o rată a creșterii de peste 2,7%, mult mai mare decât media europeană și vom avea zero deficit fiscal. Același lucru îl sperăm și pentru 2017. Ne așteptăm ca creșterea să fie aproape sau peste 3%, iar deficitul fiscal să fie de 0,5% uh, din uh, PIB. Deci credem că în acest uh, cadru Uh, vom avea evoluții pozitive și în ceea ce privește creditele neperformante și locurile de muncă. Vom avea deci un uh, spațiu de respiro fiscal care să ne uh, permite să nu ridicăm uh, taxele și impozitele. Uh, Cred că um, acestea sunt um, exemple de rezultate bune, ne arată cum putem avea disciplină fiscală și creștere în același timp. A trebuit să suportăm niște uh, măsuri dure, ne-am confruntat cu recesiune timp de 2 ani, însă deficitul nostru de la 6% a ajuns acum la 0, și asta în 2 ani. Practic, mergem mai departe cu um, uh, o creștere constantă și cred că aceasta poate fi păstrată până în 2020. Mulțumesc! Domnul Richard Coles din uh, Letonia. Mulțumesc, domnule președinte. În ceea ce privește recomandările specifice de la țară la țară, nu voi uh, adăuga nimic la ce s-a spus, dar aș dori să mă acces la un aspect specific uh, de nivel european, care, după părerea mea, nu a fost abordat până acum este unul dintre motivele pentru care avem o creștere economică foarte înceată. Asta are impact, de altfel, și asupra modului în care putem ne face eh, față economiei eh, gri. Și mă refer mai ales eh, la ocuparea nelegală, ilegală care poate să ajungă până la 7% din PIB-ul european. Munca la negru, practic. Asta are și efecte negative serioase, afectează sistemul uh, veniturilor sociale, veniturile încasate de stat și așa mai departe. Uh, acest subiect nu a fost inclus în proiectul de raport. Uh, știm, șomajul a fost tratat peste tot, însă piața neagră a locurilor de muncă nu a beneficiat de atenție. Avem rapoarte din Germania, de exemplu, care spun că 500 de solicitanți de azil care au uh, care n-au primit protecție internațională au mai rămas uh, însă în această țară, cum trăiesc, din ce trăiesc. E bine, asta practic uh, face ca cetățenii europeni să nu primească un loc de muncă și să continue această stare a șomajului. Aceasta este o problemă și în Letonia și în alte state membre și uh, cred că e o chestiune care trebuie abordată. Mulțumesc. Mulțumim. Domnul Starbati din partea PPE-ului, Parlamentul European. Vă mulțumesc. Eu cuvântul în, în numele grupului politic ECR. Au fost numite câteva cuvinte cheie importantă, creșterea economică, investiții și colegul Elen a spus că fără o creștere economică și fără o rată mai bună de ocupare, Uniunea Europeană va eșua. Este o judecată aspră, într-adevăr, însă mi se pare cu toate acestea că este una corectă. Și cred că toate aceste elemente trebuie să le examinăm fiecare în uh, parte. Nu este vorba. Problema este legată mai ales de zona euro, nu neapărat de Uniunea Europeană. Și zona euro nu este un bloc unitar, ci este unul divizat. De exemplu, nu există o evoluție unitară a competitivității în zona euro. Um, dacă, este, dacă ne uităm la uh, ponderea, ponderea membrii, statelor membre a, zo- a zonei euro la, la schimburile comer- comerciale internaționale, vedem că poziția Germaniei a rămas aceeași, din, pe de altă parte poziția Italiei și a Spaniei s-a uh, înjumătățit. Dacă este să ne uităm apoi la creșterea economică, pe acest an uh, se prognozează că creșterea pentru zona euro va fi de 0,6%. Creșterea economică în uh, Uniunea Europeană fără zona euro va fi de 2,7%. Deci dacă scoatem din zona euro statele cărora le merge bine, cum ar fi Germania și țările de, de, de jos, Uh, cifrele sunt și mai uh, deprimante și trebuie să ne întrebăm de ce zona euro, această zonă euro este zona în care se registrează cea mai lentă creștere economică uh, din lume și care este motivul care este motivul pentru care în Germania șomajul, ca și în Statele Unite, din 2010 până acum a scăzut de la 10% la 5%? de ce creșterea economică în aceeași perioadă este atât de solidă în Germania. De ce lucrurile evoluează diferit în uh, țările din sudul Europei? De ce șomajul a crescut de la 10 la 20%, mai ales în rândul tinerilor? Care sunt motivele? Cei care da, uh, dacă cursul de schimb al monedei euro este cel, cel greșit, uh, este pentru Germania euro este, are o valoare prea redusă și are o valoare prea mare pentru țările din, din sudul Europei, exportul din Germania ar trebui să fie subvenționat. Uh, oamenii noștri ar trebui să depună eforturi mai mari pentru a face față competiției uh, uh, de pe plan, de pe plan internațional și dacă cursul de schimb este, um, are valoare prea mare, atunci Ehm, tocmai aceasta este, tocmai aceasta este problema și dacă domnul Draghi ehm, încearcă ca prin ehm, această politică a ratei de dobândă de referință de zero. Nu, nu, se, nu poate să salveze situația, poate să țină la, la un loc zona euro, însă nu poate să înlăture diviziunile care există în această zonă euro. Și eu încerc întotdeauna în Parlamentul European să spun că nu este suficient să spunem că avem nevoie de mai multă creștere economică. Trebuie să înțelegem de ce um, există această diferență de rată de creștere economică între sudul Europei și nordul Europei. Dacă vom reuși să răspundem acestei întrebări, vom putea veni și cu un concept coerent. Pentru că dacă nu, domnule președinte, și anul viitor și peste 2 ani ne vom plânge de aceleași probleme, avem nevoie de mai multe investiții, investiții private, investiții publice, mai multă creștere economică și așa mai departe. Punctul esențial este că fiecare investitor se uită la care sunt perspectivele de viitor al, ale unui stat și dacă acestea nu sunt uh, suficient de bune, atunci aici, în Parlamentul European și în Parlamentele Naționale, putem vorbi cât dorim noi despre mai multe investiții publice și private, pentru că nimic nu se va schimba. Mulțumesc! Claudio, Claudio Grac din Malta are cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să mulțumesc și colegul nostru, domnul dr. Fritzen, pentru raport, pentru că prezintă niște factori uh, care au legătură unii cu alții și care sunt cruciali uh, pentru provocarea legată de investiții în Europa. Nu există niciun fel de dubiu că cele trei mari priorități ale Comisiei de a consolida creșterea economică uh, reprezintă direcția cea bună dezbaterea noastră susține această direcție, dar eu aș dori să mă axez mai spre prima prioritate, pe susținerea investițiilor. Și trebuie să subliniez uh, uh, ideea că politica monetară singură nu poate să aducă prea multe rezultate pentru redresarea economiei și pentru accelerarea investițiilor. Cred așadar că trebuie să dăm prioritate um, redresării, creșterii iar aici nu trebuie să ne vijăm importanța sporită a inovației în toate statele membre. Inovația aduce valoare adăugată care la rândul său accelerează productivitatea și care duce până la urmă la creștere durabilă care, uh, bineînțeles, conduce la investiții. În cel din urmă, rezultatul uh, va fi uh, locuri de muncă mai bune, care sunt un instrument esențial pentru a rezolva problemele europene și pentru a încerca să reducem sărăcia. Și merg mai departe, spunând că în acest context trebuie să facem mai multe eforturi pentru a aduce în prim plan inovația, însă nu de sus în jos, uh, ci într-o manieră orizontală uh, și încă și mai important în interiorul statelor membre. Trebuie, deci, să Uh, păstrăm uh, pentru asta un simț puternic al uh, subsidiarității pentru inovație, care trebuie să fie într-o anumită măsură locală și care trebuie să vizeze proiectele care trebuie să ajute creșterea în statele membre și de-a lungul Europei. Aceste măsuri ar fi relevante mai ales pentru statele membre care încă sunt rămase în urmă în ceea ce privește uh, inovația în industrie, să zicem. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumim. Paloma Lopez, din partea GUE Angel. Mulțumesc, uh, domnule președinte. Vorbim despre recomandări, dar de fapt avem nevoie de o schimbare radicală a politicilor. Avem nevoie practic de investiții publice directe, de taxare progresivă, de un sector public uh, puternic, de mai multe venituri uh, la buget, de creștere, practic opusul a ceea ce uh, avem în acest moment. Practic, noi ne sacrificăm popoarele pentru o politică monetară care a eșuat. Acest cadru al guvernanței nu rezolvă problemele obișnuite ale europenilor, nu face față șomajului sau inegalității care s-a răspândit uh, din cauza acestor politici uh, neoliberale. Inegalitățile sporesc, uh, și în sectorul public, iar Spania este un exemplu. Noi n-am avut probleme cu datoria publică până acum, dar acum datoria noastră s-a dublat, este mai mare decât PIB-ul nostru în acest moment. Practic, pachetele de salvare au fost plătite de lucrători. Nu putem vorbi despre protejarea drepturilor sociale în acest uh, context. Acest context, practic, încurajează uh, relocalizarea dintr-o țară într-alta și distruge locurile de muncă. Recomandările înaintate adâncesc criza și impactul ei uh, social. Mai mult de atât, există anumite amenințări, uh, practic niște șantaje la adresa uh, guvernelor, pentru că se amenință statele cu retragerea fondurilor structurale. Asta se întâmplă în Spania și probabil și alte state vor urma. Inegalitățile sporesc, la fel și verigile slabe și se subminează până la urmă unele dintre principiile fondatoare ale Uniunii Europene. Mai degrabă decât uh, să se încerce rezolvarea problemelor uh, statelor membre, se încearcă practic aducerea lor uh, într-o situație încă și mai complicată. Spania, Portugalia, Italia, Grecia se află exact în acest uh, punct. Cum, putem ne, aștepta, cum ne putem aștepta ca uh, politicile de la nivel european uh, să facă bine statelor câte vreme iau, ele n-au nimic de a face cu suveranitatea sau democrația? Guvernul uh, spaniol a evitat Parlamentul spaniol atunci când uh, a venit cu propuneri, eludând practic uh, principalele principii ale democrației. Doar suveranitatea ne poate duce la o mai bună Europa. Thank you very much. Uh... uh Mulțumesc foarte mult. Domnul Silva Pereira. Obrigado, Presidente. Un um brev uh, comentariu. Mulțumesc, domnule președinte. Vreau să spun pe scurt că în această săptămână uh, Parlamentul, uh, Comisia pentru Economie, s-a întâlnit cu președintele BCE, care ne-a spus că proiectul pentru creștere economică a acestui an uh, în uh, spațiul european era de 1,7% și că se aștepta ca creșterea pe următorii 2 ani să fie uh, inferior, să fie mai mic decât uh, 1,7. 1,6 anul viitor și 1,6 în 2018 și a reînnoit uh, apelul pe care l-a făcut BC de mai multe ori de a avea o politică fiscală convergentă cu obiectivele politicii monetare de până acum. Așa sunt lucrurile, poate că una dintre chestiunile pe care am putea să le avem în vedere ar fi dacă politica fiscală europeană dacă semestrul european corespund uh, suficient uh, apelului făcut de BCE, dat fiind că singură politica monetară nu va reuși să ducă la o creștere economică durabilă și investițiile de care avem nevoie pentru a crea locuri de muncă. Există suficientă flexibilitate în ceea ce privește modul în care au fost aplicate regulile? Se pare că această discuție în ceea ce privește sancțiunile pentru Spania și Portugalia, chiar dacă, așa cum s-a fost amintit aici, uh, Portugalia are un uh, deficit de sub 3% anul acesta, este absurd ce se întâmplă, se bate cap în cap cu acest obiectiv de a avea o politică fiscală care să susțină creșterile și investițiile. Și apoi, cum cum stimulează semestrul european economiile uh, cu o marșă bugetară mai mare? Să facă o politică mai uh, favorabilă creșterii economice și excedentul bugetar care va apărea în unele țări și despre care este vorba, arată că ar fi posibil să se facă mult mai mult. În cele din urmă, în ce fel politica de investiții europeană, prin, prin intermediul planului Juncker, combate ea asimetriile despre care a vorbit antevorbitorul meu între Germania și țările uh, din sudul Europei. Oare planul Juncker este distribuit uh, astfel încât să se combată asimetriile sau din potrivă se înrăutățesc asimetriile din spațiul european? Iată, toate aceste chestiuni trebuie discutate. Iar uh, exercițiul semestrului european este o invitație de a reevalua cursul lucrurilor de a încerca să găsim o politică care să corespundă așteptărilor cetățenilor. Și pentru a se întâmpla acest lucru, trebuie să se schimbe ceva. Vă mulțumesc! Mulțumesc foarte mult! Nu mai dorește altcineva să ia cuvântul? Deci o să fac și eu un comentariu. fiindcă um, mi-a făcut uh, poftă colegul Starbache și uh, dezbaterea care are loc acum despre acest, care aduce în discuție atâtea subiecte și domnul Hocma, care nu mai este aici, vorbește despre pactul de stabilitate și Bineînțeles, um, Uniunea Monetară, o monedă unică necesită reguli. Dar uh, N-aș spune că nu funcționează regulile noastre în ceea ce se reducerea deficitului. Președintele Juncker ne-a amintit că, dacă ne uităm la cifre, deficitul zonei euro a trecut uh, uh de la 6,3 în 2009 la 1,9 în 2016. Deci reducerea a fost substanțială. Nu putem să spunem deci că regulile nu funcționează. Am redus deficitul în câțiva ani peste o treime, iar uh, deficitul Statelor Unite este 4,4, la noi 1,9. Asta nu înseamnă că soluția este să avem mai mult deficit. Nu va funcționa asta ca unică soluție, dar este foarte. Uh, dar nu suntem numai noi în această poziție minoritară și G20 și BCE spun același lucru, că până la urmă am uh, avut o poziție fiscală pozitivă în 2016, după ce am avut una neutră anul trecut și cum vor sta lucrurile în 2017? Trebuie să avem o poziție fiscală uh, de contracție sau să menținem uh, poziția fiscală expansionistă restrâns în 2017, dar cel puțin trebuie să uh, menținem o politică fiscală expansionistă uh, și să nu uh, trecem la una de contracție. Iar în 2009 aveam un nivel insuficient de cerere agregată, în mod limpede. Bine, asta nu este suficient și trebuie să ne uităm și la calitate, așa cum a spus și domnul Draghi. Iar cuvântul cheie aici reprezintă investițiile, așa cum a spus și dumneavoastră. Și știm asta, nu este vorba doar de cerere agregată, e vorba și de contribuția la potențialul de creștere, cerere și ofertă în același timp. Și nu putem nega că există un dezechilibru între economii și investiții uriaș. Avem uh, bani lichidități mari care sunt folosite pentru investiții în afara, în afara Europei sau sunt uh, economii, deci nu se investește cu acești bani. Asta este o mare problemă. Bineînțeles, avem investiții private mici, dar cred că contribuția unei politici fiscale de sprijin este importantă aici. Eu nu pot să fiu împotriva politicii monetare expansioniste, ABCE, împotriva creșterii cererii interne împotriva transferului către țările care vor mai multă cerere și uh, creditării la nivel european. Trebuie să facem una din toate aceste lucruri, fiindcă dacă suntem împotriva tuturor, atunci uh, mie mi-e greu să le răspund celor care, care au, au întrebat cum va supraviețui, vom supraviețui cu moneda unică. Și aceasta este o chestiune care trebuie să facă obiectul discuțiilor noastre pe viitor. Bineînțeles, sunt de acord cu cei care spun că trebuie să existe convergență, convergență și competitivitate și o mai bună coordonare a politicilor economice pentru a avea reforme structurale care să ne sporească productivitatea și să aprofundeze piața unică. Este un activ foarte important pe care îl avem la dispoziție. Am avut o dezbatere foarte interesantă. Mai avem ceva timp la dispoziție. Nu vreau eu să trag concluziile acum. Dacă mai dorește cineva să ia cuvântul, sunteți bineveniți înainte de a da cuvântul raportorului. Acum este momentul dacă veți să mai luați cuvântul. Da, sigur. Vă mulțumesc, domnule președinte, pentru aceste clarificări. putem uh, folosi câteva principii uh, fundamentale ale științei uh, economice, principiile lui John Maynard Keynes, de exemplu. Germania are un curs monetar subevaluat, exportă, exportă produse și, uh, pe de altă parte, țările din sudul Europei își exportă forța de muncă, de exemplu, înspre Germania. În al doilea rând, uh, politicile de investiții nu pot fi influențate uh, prin intermediul instrumentelor de politică monetară. Banca Centrală Europeană poate inunda poate inunda piața cu bani proaspeți, însă dacă investitorii vor lua acești bani și vor trece la investiții, este o decizie care rămâne doar la latitudinea investitorilor, nu poate fi influențată de uh, domnul uh, Draghi. Uh, până la urmă, uh, statele trebuie să treacă la reforme structurale care să încurajeze mediul de afaceri. Până acum am rămas în urmă cu reformele structurale și uh, Uh, dezavantajele pe termen lung aduse de această politică de dobândă de referință negativă, ceea ce se vede mai ales în, în Germania, este una, va fi una majoră și în, în continuare vom avea această politică a distribuirii de jos în, sud, în sus dacă ne uh, de, da, dacă vedem că se, cât de mult se investește în uh, investiții cum ar fi investiții imobiliare, în uh, operă de artă și așa mai departe. Și aș dori să vă mulțumesc, domnule președinte, pentru că mi-ați dat uh, ocazia să mai clarific lucrurile, să spun foarte clar de ce avem nevoie. Eu sprijin și trebuie să garantăm că trebuie să garantăm unitatea Uniunii Europene, pentru că aceasta este piatra de temelie de la care putem pleca însă nu putem în continuare să acționăm pentru divizarea uh, Uniunii Monetare. Și cea mai importantă întrebare pe care trebuie să ne o punem, domnule președinte, este de ce avem nevoie pentru a ajuta statele îndatorate? cum le putem face să, de, le putem face să fie capabile să crească, să, să-și creeze uh, locuri de muncă în, uh, la ei acasă. Și în uh, Grecia situația este alta, pentru că 95% din banii care se îndreaptă înspre Grecia se întorc, pleacă din Grecia, nu rămân, nu rămân în Grecia. Și mă opresc imediat, domnule președinte. pentru Grecia, cred că ar fi nevoie să se găsească un curs de schimb care să permită Greciei să devină uh, competitivă. Eu iubesc Grecia. Grecia este o țară uh, uh, minunată și dacă s-ar devaloriza moneda Greciei, v-ați mira de câți turiști s-ar uh, duce să viziteze uh, Uh, Grecia. Și apoi avem nevoie de o reducere, o tăiere a datoriei uh, Greciei. Eu pledez și am pledat întotdeauna pentru această idee și toți cei prezenți în această sală știu că o întreprindere care, care este în pragul falimentului uh, are nevoie de o finanțare pentru a-și putea continua activitatea. Deci doar prin aceste măsuri vom putea progresa. Să continuăm cu politicile actuale și să sperăm că la un moment dat Dumnezeu ne va trimite mana cerească pentru a ne putea hrăni în continuare. Cred că așa ceva putem uita. Și vă mulțumesc din nou, domnule președinte, pentru că mi-ați dat din nou cuvântul. Becoming lively, that's good. mulțumesc, se înflăcărează dezbaterea foarte bine. dau cuvântul acum uh, colegului din Olanda. Da, s-a înflagrat discuția. Mă bucur și eu. Sunt aici, fiindcă vreau ca Uniunea Europeană să rămână în picioare. În țara mea sunt partide care își doresc dezmembrarea Uniunii Europene. Eu vreau o Uniune Europeană puternică Colegul din Portugalia a spus că dacă va fi pedepsită, Portugalia va descrește încrederea în Uniunea Europeană. La mine în țară e invers. Dacă sunt reguli și statele nu, nu le respectă și nu e va fi pedepsită Portugalia, atunci la noi va crește încrederea pentru în, în Uniunea Europeană, mă scuzați. Asta și se pun lucrurile. Același lucru cu Spania. Doamna din Spania a spus Germania și Olanda au un, un excedent bugetar. Suntem mândri de asta, ne-am reformat economia. Ieri forul uh, mondial în uh, bogăție a spus că suntem a patra țara, pe locul patru și uh, noi am, uh, noi suntem mândri de asta. Noi am câștigat și alegeri cu această platformă. Nu pot să uh, nu se poate ca Uniunea Europeană să devină mai puternică slăbindu-i pe membrii mai puternici ai Uniunii, eu spun. Mulțumesc foarte mult, da. Este important să se, să se evalueze regula respectivă, să vadă dacă este o regulă bună sau nu. Trebuie să facem lucrurile cum trebuie. Asta este important. Bineînțeles, ar putea să definiția să difere. Acum, o țară cu un deficit sub 3%, dar, dar unde nu există multe investiții, ar fi mai, ușor, mai util să zicem că se uh, ar fi, nu știu dacă ar fi bine să se, să se taie fondul structural. Nu știu dacă este inteligent. Domnul Pereira din Portugalia. Mulțumesc, domnule președinte. Da, sigur se plăcărează dezbaterea și eu ca profesor de economie mă bucur vrut să răspund membrului din Parlamentul European din Germania. Suntem cu toții de acord cu Mario Draghi că uh, există o gamă variată deja a politicilor monetare care este pusă pe picioare și nu mai avem ce face cu politic, în legătură cu politica monetară. Sunt de acord că, că ratele Uh, dobânzilor negative și creditele neperformante reprezintă o problemă pentru bănci. Trebuie să ne concentrăm deci pe politica fiscală și în termen de politică fiscală v-aș dori să uh, vă ridic următoarele argumente care, așa cum a spus uh, stimabilul coleg din Olanda, ce presupune stimabilul coleg din Olanda este că dezechilibrele macroeconomice care le au unele țări, cum ar fi uh, datoriile publice și așa mai departe, reprezintă um, problema exclusivă a acelor țări. Argumentul meu este că există o răspundere partajată. Aceste țări au, uh, sunt vinovate de unele politici proaste în trecut, uh, dar uh, noi am suferit în timpul politicii de austeritate. Însă Uniunea Europeană nu, nu a definitivat um, Uniunea Monetară, Așa cum ne amintește acest raport a celor cinci președinți, nu știu, poate știe cineva, uh, cunoașteți vreo zonă monetară uh, în, din lume care să nu aibă o uniune fiscală? Asta este întrebarea. Nu există spațiu monetar care să poată supraviețui fără o politică fiscală. Și lucrurile sunt foarte clare pentru Europa. Fie mergem mai departe, așa cum se spune și în acest raport, facem un pas către uniunea fiscală și să se absorbe șocurile uh, simetrice în uh, fiecare țară și, progre- sau, și așa vom progresa sau, sau mergem mai departe, așa cum spun tradiționaliștii, cu răspundere exclusivă a uh, dezechilibrelor macroeconomice sunt puse pe umerii Spaniei, Portugaliei și Greciei, dar și uh, Germania are un dezechilibru macroeconomic care trebuie corectat. Mă rog, nu intru mai mult în detalii, dar uh, în final vreau să vă spun că sunt de acord cu ce a spus dumneavoastră, domnule președinte, și anume că ar trebui să avem o, o politică, o, o poziție fiscală expansionistă anul viitor în Europa, ceea ce înseamnă că unele țări ca Portugalia trebuie să uh, continue cu consolidarea fiscală de, de contragere, dar alte țări uh, care a, dar alte țări, în alte țări păi, exista o, o expansiune a, a politici fiscale. Mulțumesc. Mai întâi Franța, Grecia. Mulțumesc, domnule președinte. Într-adevăr, se înflăcărează discuția. Vreau să fac uh, o remarcă colegului din Olanda. Să nu uităm cadrul istoric în ultimii 50-60 de ani. Ce au, prin ce au trecut aceste țări despre care vorbiți dumneavoastră? Ce tragedie au suferit? Ce intervenții din afară? sau, mă rog, să, să ne gândim dacă au fost uh, puteri coloniale și au putut să-și creeze bogății altfel. Mă rog, asta e o altă discuție. Alții au spus că soluția ar fi o monedă națională, întoarcerea monedă națională, pentru a stabili propria rată de schimb. Dar să vă spun un lucru. Rata de schimb cu care am intrat în zona euro, și pentru Grecia și pentru alte țări, nu era în beneficiul nostru. Moneda euro era legată de marca germană. Grecia este în anul 6 de ajustare, program de ajustare. Care sunt rezultatele? Ascultați-mă și după aceea puteți vă bateți joc de Grecia, dacă vreți. S-a dublat datoria. Datoria? S-a dublat. Am intrat în acest program de ajustare pentru a reduce datoria, dar datoria s-a dublat. Recesiunea a ajuns la 25%. Nici în marele crach din 29 nu am avut o astfel de recesiune. Șomajul, 27%. Tineri, oamenii de știință, tineri, suferă de o rata șomajului de 60% și ce fac ei atunci? Ei plec, plec în alte țări, în țări mai bogate din Uniunea Europeană sau în SUA, în Australia. Oameni de știință, ingineri, doctori, tineri. Vorba de tineri care au studiat la noi în țară, cu resursele noastre, și acum pleacă. FMI, după patru ani, a recunoscut că au făcut, că au greșit, au avut o greșeală în ceea ce privește factorii. Acum vorbesc despre condițiile sociale. Acum când 33% din populația uh, Gre- Greciei trăiește uh, la limita sărăciei. Asta e realitatea. Și acum nu ne mai putem guverna. Și ni se spune ce să facem. Nu e vorba doar de finanțe. Ne spune Troica care trebuie să fie programa școlară. Nu e vorba doar de economie și încă un lucru să vă mai spun. Ne cer să avem un excedent primar de 3,4% anual. Nivel istoric, vă întreb, ce țară a mai făcut asta? Vorbiți despre deficit 2,5%, dar istoric vreau să vă întreb ce țară a reușit ca uh, ca o țară să ajungă la un excedent de 3,4% pentru a-și uh, plăti datoriile și să, ne, să nu sufere creșterea economică, cum datoriile. Datoria s-a dublat, cum am spus, după rețeta troi, troicii. Se poate reduce, așa cum au spus unii colegi, cred că au dreptate. Vorbitorul este întrerupt. Vă rog, o clipă. Ce vrem noi este să se reducă datoria și să vă reamintesc istorică, despre istorie. În 53 după război, Grecia a renunțat, a absolvit uh, Germania de plata datoriei pe care i-o datora după război. Deci vă rog să nu depășiți un minut, două, ca să vorbească toată lumea. I think we, we, we are making an effort. Cred că cu toții uh, depunem un efort să trecem printr-o uh, terapie, însă trebuie să convenim care este diagnosticul și de fiecare dată sunt surprins când aud această poveste că relaxarea monetară duce la dobânda de referință negativă sau reduce dobânda de referință. Din potrivă, um, relaxarea monetară este rezultatul, um, rezultatul dobândelor de referință reduse sau negative. Trebuie să înțelegem că există un dezechilibru între investiții și vânzări la nivel macroeconomic. Acestea sunt uh, realități economice. Deci când criticăm relaxarea monetară, nu putem, deci nu putem să criticăm uh, relaxarea monetară ca un factor determinant. În al doilea rând, este adevărat că această politică monetară neconvențională nu este suficientă pentru a sprijini sporirea creșterii și creșterea economică în general și um, se discută despre care trebuie să fie și măsurile fiscale și de investiții. Acestea sunt esențiale pentru a găsi o terapie bună care să ducă la vindecarea bolnavului și apoi care sunt dovezile în momentul în care spuneți că relaxarea moneta- monetară Uh, reduce rata efectuării reformelor structurale naționale, pentru că nu există nicio dovadă din acest punct de vedere, niciuna. Vă pot spune că există câteva state care accelerează reformele, aprofundează reformele structurale, altele care încetinesc ritmul acestor, uh, acestor uh, reforme. Deci este deosebit de important să insistăm asupra cauzelor și efectelor, pentru că dacă le amestecăm, va fi foarte dificil să mai găsim soluțiile potrivite. Mulțumesc. Mulțumesc, domnul uh, Silva Pereira. Vă mulțumesc, domnule președinte. Doar câteva remarci legate de situația Portugaliei, după cum a afirmat deja colegul meu portughez. Portugalia, timp de trei ani, a trecut printr-un program dur de ajustare bugetară. Un program la care mm, redactarea au, uh, au contribuit și instituțiile europene. Ceea ce cetățenii uh, portughezi nu vor înțelege niciodată este că la sfârșitul acestui program, în momentul în care Comisia Europeană urmărea evoluțiile concrete și vă pot uh, oferi un, vă pot spune că a existat un teanc de declarații prin care autoritățile portugheze erau felicitate pentru eforturile pe, pe care le-a făcut și pentru că în anul 2015 am ratat obiectivul cu 0,2%, vom fi sancționați. Uh, este aceeași Comisie Europeană care felicita autoritățile portugheze pentru eforturile imense pe care le-au depus. Deci, nu, lumea nu prea poate înțelege această situație. Și apoi, uh, colegul din țările de jos pare să creadă că există o regulă conform căruia dacă nu respecti un obiectiv, atunci trebuie să fii sancționat. E bine, nu există uh, o asemenea prevedere în dreptul european. Articolul 23, alineatul 11, spune foarte clar că dacă nu sunt respectate obiectivele stabilite, va fi luată o decizie, însă decizia respectivă uh, trebuie să țină seama de toate informațiile relevante, deci și, de exemplu, să țină cont de faptul că în acest an Portugalia va respecta ținta de deficit bugetar de 3%. Decizia respectivă trebuie să țină cont de principiul proporționalității și trebuie să țină cont și de uh, consecințele suspendării fondurilor respective în țara respectivă. Deci dacă cineva din țările de jos crede că regulile spun altceva, atunci ar trebui să uh, explice, de fapt, cum interpretează ei regulile respective, normele respective. Mulțumesc. Vă mulțumesc, domnul Biarcatarov. Vă mulțumesc, domnule președinte. Voi fi foarte succint. си в цялата тази дискусия Astăzi mă așteptam să aud câteva soluții, orientări generale și marea parte a celor marea parte a celor a intervențiilor au constat în, în adevărate plângeri. Nu am fost martorul unei hotărâri adevărate. Nu am auzit nimic despre uh, ce putem face în mod concret. Dăm dovadă de mai multă bărbăție, pentru că dacă cineva ar avea dreptul să se plângă, atunci Bulgaria ar avea dreptul să se plângă, pentru că deja de mulți ani respectăm o, dis- o, o disciplină bugetară de fier. Bul- și granițele Bulgariei sunt granițe externe ale Uniunii Europene și am încercat să facem față presiunii imense migratorii. Bulgaria este o țară săracă. Mai mult de 2 milioane de bulgari trăiesc cu 150 de euro în fiecare lună. În fiecare lună, nu în fiecare zi. Spre deosebire de situația multor cetățeni a căror reprezentanți sunt prezenți aici. În uh, Grecia, pensia minimă este de 700 de euro. În uh, Bulgaria, pensia minimă este de 75 de euro. Tocmai de aceea, când am luat cuvântul înainte, am spus că încrederea este cea mai importantă. Pe de altă parte, Europa nu ar trebui să fie uh, divizată, pentru că dacă Uniunea Europeană se va dezintegra, ne vom reîntoarce la situația din uh, secolele 16, 17, 18 și aceasta este soluția pe care o găsesc, uh, singura soluție pe care o pot găsi capetele luminate din uh, Europa. Sunt de acord că trebuie să gestionăm mai bine uh, fluxurile de uh, lichidități, pentru că băncile dispun de foarte uh, multe fonduri lichide, însă trebuie să încurajăm mai, mai mult investițiile. O să dau cuvântul uh, uh, raportorului pentru că uh, am o întâlnire importantă peste două minute. Aveți cuvântul, domnule Sand, pentru un minut, două minute. Vă mulțumesc, domnule președinte. Cred că a fost o dezbatere aprinsă, interesantă, rodnică în același timp, uh, foarte utilă pentru mine în calitate de raportor pe acest dosar. Foarte multe idei amintite uh, a fost reflectată și în dezbaterile pe care le-am portat în Parlamentul European și mă gândesc și la ideile prezentate de un profesor Starbati, față de care am uh, o anumită Uh, simpatie. Însă, ideea este următoarea. Zona euro este o zonă suboptimă. Deci, uh, gestionăm procese politici care, în natura lor, nu pot fi altfel decât suboptime. Tocmai de aceea, uh, toate aceste politici nu pot duce la rezultatele pe care ni le dorim pe parcursul unui mandat, unei perioade legislative parlamentare. Cu toate acestea, problema căreia trebuie să-i facem față este următoarea convergența economică nu are loc. Din potrivă, divergența economică este în creștere. Și politicile existente nu pot face față acestei probleme. Discutăm despre convergența politicilor din punctul de vedere al unor tabeluri de, tabeluri de scor, însă nu discutăm despre convergența standardelor de viță, nu discutăm despre creșterea uh, PIB-ului pe cap locuitor în termen real și aceasta este problema cu care se confruntă zona euro, cu care se confruntă Uniunea Europeană, tocmai datorită faptului că ne desfășurăm activitatea într-un cadru determinat politic cu caracter suboptim. Domnul um, starbat are dreptate, 2 plus 2 întotdeauna face 4, însă în realitate cadrul în care ne, desfășurăm noi activitatea nu este cel optim. Politicile create de noi trebuie să obțină cel mai bun rezultat. În, tre- în trecut am reușit totuși să ajungem la o mai bună rată de uh, ocupare, la, mai, la rate mai bune de creștere economică și cred că trebuie să încercăm să revenim la această situație. Vă mulțumesc! Vă mulțumesc foarte mult! Eu sunt convins că această dezbatere între purtată între Parlamentele Naționale și Parlamentul European este uh, utilă pentru a încerca să progresăm și să depășim această situație în care ne aflăm, care nu este cea optimă. Vă mulțumesc uh, uh pentru prezență. În data de 11 octombrie vom discuta amendamentele și vom ajunge în a doua sesiune din octombrie în plenară cu acest raport. Aș dori să mulțumesc tuturor uh, membrilor parlamentelor membrilor Parlamentului European și oaspeților uh, noștri din Parlamentele Naționale ne reunim din nou data de 3 octombrie la Strasburg și vom avea acest dialog uh, structurat economic privind situația din Portugal.